I'm trying to start. Colleagues, can, can we start now? Putem începe, stimați colegi? Vă rog. Știu că trebuie să mergeți și la alte ședințe. Îi voi da cuvântul uh, domnului Varniu pentru a ne spune mai multe despre compromisul la care s-a ajuns, după care putem începe să votăm. Mulțumesc, doamna președinte. De la reuniunea de săptămâna trecută au avut loc câteva modificări, mai ales la articolul 14 privind modalitățile de prezentare. Am ajuns la un acord cu grupul PPE pentru uh, a avea pentru a ajunge la un compromis de un milimetru, până la 2 mm și jumătate dincolo de 75 de centimetri pătrați. În ceea ce privește articolul 34, în ceea ce privește etichetarea uh, aportului nutrițional, nu am ajuns la un acord care să satisfacă pe toată lumea. Cred că fiecare dintre noi avem principiile noastre și nu putem să le încălcăm întotdeauna. Am ajuns la un compromis cu PPE, astfel încât să existe o prezentare sub formă de grafic, armonizată, prin intermediul procedurii de comitologie în toate statele Uniunii Europene, păstrând posibilitatea ca în anumite state membre să se păstreze și schemele naționale dacă acestea nu împiedică libera circulație a mărfurilor. Însă, nu am reușit să ajungem un acord asupra faptului ca informațiile principale, aportul energetic, lipidele, glucidele, zaharurile și sarea, să apară pe partea din față a pachetului. Deci sperăm să se ajungă la un vot majoritar pe amendamentul inițial. Pe articolul 29, indicarea uh, aportului energetic al grăsimilor, glucidelor, uh, zaharurilor, grăsimilor, grăsimilor saturate și acizilor uh, trans, a fibrelor și a proteinelor sunt obligatorii nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește locul unde trebuie să apară aceste informații. Însă, toate acestea trebuie să apară la oaltă. Am ajuns la nouă compromisuri cu PPE și sau cu ALDE, ceea ce simplifică mult lista de vot și ne permite să garantăm menținerea unor puncte importante în text, mai ales ne permite să includem amendamente la textul comisiei depus de domnul uh, Caras. Mi se pare că în urma votului se va ajunge la un text echilibrat care asigură o mai bună informare a consumatorilor, ceea ce este foarte important ținând însă în cont uh, de anumite puncte problematice pentru producători, cum ar fi excepțiile pentru alcool, produsele care nu sunt pre-ambalate și um, care, mărimea minimă a etichetelor. Uh, ca să reamintesc compromisul la care s-a ajuns săptămâna trecută, am ajuns la un acord pe articolul 8 în ceea ce privește responsabilitatea. Am avut câteva probleme Ehm, și s-a votat împotriva amendamentelor domnului Caras. La articolul 9 am preluat uh, propunerea de a adăuga data de fabricare și suprimarea posibilității de a modifica lista prin comitologie. La articolul 20 au fost excluse toate băuturile alcoolice pe o perioadă de 13 ani și nu de 5, așa cum se hotărâse prin de 3 ani și nu de 5, cum se hotărâse prin comitologie. La articolul 32 s-a ajuns la un acord în ceea ce privește exprimarea uh, valorii pe porție, uh, acolo unde se poate și pe 100, la 100 de grame peste tot. Apoi la articolul 41, măsuri naționale, s-a inclus numele alimentului, alergenii, cantitatea de ingredienți, condițiile de depozitare, statul de origine trebuie să fie furnizat uh, dar modalitățile de comunicare a informațiilor au devenit mai flexibile pentru produse care nu sunt preambalate. Pe etichetă, printr-o listă sau în mod oral, conform unor norme național, normelor naționale care vor fi transmise comisiei. Amendamentele domnului um, Hitton Harris au fost acceptate, nu au fost foarte multe probleme în acest sens. Ehm, cred că am făcut cu toții un efort pentru a consolida protecția consumatorilor și pentru a garanta o mai bună educare și informare a acestora. Bine, să trecem la vot atunci, domnule Harbour. Foarte pe scurt, voiam să cer scuze numele lui Christine Harris, care este în America săptămâna aceasta, însă am cooperat foarte bine cu uh, doamna Veniu și susținem toate propunerile de compromis uh, din partea dumnei. Foarte bine, uh, totul a fost foarte clar. Să trecem la articolul 1, 48 din partea domnului Caras. Cine este pentru? Doamna Veniu. O mică precizare, aș vrea să mulțumesc tuturor asistenților și secretariatului care ne-a ajutat foarte mult pentru a ajunge la acest compromis, lucru deloc ușor. Bine, este Apreciem foarte mult acest lucru. Nu o să merg foarte repede. Unii dintre noastre considerați că merg prea repede. 48. Domnul Caras. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, respins. 49. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se respinge. 50. Pentru. Trebuie să numărăm. O să votăm electronic și apoi vom vedea care este majoritatea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Are toată lumea cartela? A votat toată lumea? Închidem votul imediat. Votul este închis. 23 pentru, 18 împotrivă, o abținere, se adoptă. Articolul 2, definiții, 51, cine este pentru? Mm, va fi cu totul alt rezultat. Pentru că liberalii nu votează. Să votăm încă o dată cu cartelele. Să vedem dacă se modifică ceva. Votul este închis. 16 pentru, 26 împotrivă se respinge. 52 din partea domnului Caras pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54, pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 55 nu se votează pe 55, 56, 57 împreună, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 58, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 59, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 60, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 61, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 62, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 63, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 67. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri de asemenea se respinge foarte clar. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Putem trece la articolul 4. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 71 și 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 73. Atunci. S-a ajuns la un compromis? 70 s-a respins. Atunci votăm pe... No, we didn't do, we didn't do 72? No, we don't. Yes, okay, 72. 72 atunci. Cine este pentru? Așa am crezut și eu, am doi consilieri în de față. Ce votăm acum? 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 73. Trebuie să votăm? Da. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul 2. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la articolul 10 acum. 90-89, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Articolul 12, 91, cine este pentru? Împotrivă. O să mai votăm o dată. Deci 91, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, 91. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. Pentru că se adoptă, trecem la 95-96 de domnul Tubon și Heaton Harris. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Articolul 16. 107. Cine este pentru? amendamentului 107D. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la 108 de domnul Hidden Harris. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 109. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Articolul 17. Cine este pentru? Amendamentul domnului Caras. Împotrivă? Abțineri? se respinge. 111 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cine este ar, uh, amendamentul domnului Veniu se adoptă. 112 amendamentul domnului Caras cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 4 cine este pentru, se adoptă. Trecem la 120 acum. Articolul 12.1 se respinge. 121, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Articol 22, 122, amendamentul, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Articol 23, amendamentul domnului Caras 123, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La articolul 25, punctul 126, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Articolul 29, compromisul 5, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 127 acum. Partea 1. 152 la articolul 30. Domnul care a fost foarte ocupat, văd. Cine este pentru amendamentul 152? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Articolul 31, amendamentul 153. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la Articolul 19. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 155. Cine este, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 156 caduc. Trecem la articolul 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Trecem la articolul 33. Din, din nou, domnul Caras. Amendamentul 163. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 34, 165, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 22. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 164 din partea domnului Șva. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 166. Cine este pentru? Cine este pentru? Ridicați mâna, vă rog. Trebuie să votăm electronic, pentru că nu votați în grup. La 166, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 21 la 21. Îmi pare rău. Nu am avut ce face. Amendamentul 167 de domnul Hitton Harris. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. 168. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Prima parte. Paragrafele 2, 3, 4 și 6. Votăm aici. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. Și partea a doua, paragraful 5, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Deci tot amendamentul a fost uh, adoptat. Trecem la compromisul 8, la articol 35, cine este pentru. Cine este împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 174. 174, 75 și 79. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul doamnei Verniu 27. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 180. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 174, 75, 79. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 181. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 174, 175, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. Să verificăm. Cred că a fost clar, dar uh, anumiți membri nu au votat. Pe 175. 174 și 175 din partea domnului Caras și domnului Heinzlich. fost respins. Foarte clar. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 183. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 184 de domnul Caras. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 185 și 186. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 185 și 186, alte părți, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se adoptă. Asta înseamnă că 187 e caduc. 185, 186 se adoptă. 185 și 186, cine este pentru, se adoptă. Trecem la compromisul 9, la articolul 41. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Articolul 42 și 43. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Articolul 44-47, uh, 195 și 196. Cine este pentru? Abțineri se adoptă. Articolul 53. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. 198 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la anexe. 199, domnul Caras, cine este pentru, abțineri se respinge. 200 de doamna Weisgerber, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 199 de doamna Caras, domnul Caras, cine este pentru, împotriva, se respinge. 201, cine este pentru, abțineri se adoptă. Trecem la 199, partea 3, nu? Ad o adăugire. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se respinge. 202 de doamna Weisgerber, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 199, partea 4, adăugare, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se respinge. Anexa 2. Se votează în bloc la amendamentele domnului Hidden Harris. Cine este pentru? Se adoptă. 206, domnul Caras. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la anexa 3. Din partea domnului Caras, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se respinge. 207 din partea domnului Caras, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. 29 din partea domnului Farniu. Cine este pentru, împotriva, abțineri se, se adoptă. 2, 8. Compromisul uh, 10, vot pe părți. Partea 1, referitor la guma de mestecat. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum cu excepția gumei de mestecat mai devreme și acum includem și guma de mestecat, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 10 este adoptat. Trecem la anexa 5. 220 din partea domnului Caras. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 221 din partea domnului Caras. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. 30 din partea domnului Varniu, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Anexa 6, domnul Caras, 222, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 din partea domnului Varniu, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 223, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 224, pentru, împotrivă, Votăm electronic, 224. Votul e deschis. Se închide votul. 17, 17 pentru, 26 împotrivă. Se respinge, în mod clar. 225 din partea domnului Caras, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se nu se adoptă, se, re, se respinge. 226 și 227 împreună, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Anexa 9, 228 din partea domnului Caras, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se respinge. 32 din partea doamnei Varniu, cine este pentru, cine este împotrivă. Să votăm electronic. Nu e foarte clar. Se deschide votul. Se respinge. 11 11. Trecem la anexa 11, 229. Cine este pentru? Împotriva abțineri? 229. Haideți să verificăm electronic. Se adoptă cu 29 la 19. 230. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 231-232. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Anexa 12. Acum. 223-224. Cine este pentru? Se adoptă. Anexa 13. 235-236. Cine este pentru? Împreună se adoptă. 2, 3, 5, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2, 3, 7, domnul Caraș, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2, 3, 8, caduc. Trecem acum la considerente. 33 de Hidden Harry, cine este pentru, se adoptă. 1, domnul Averiu, cine este pentru, împotriva, Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul. Douăzeci pentru, 23 împotrivă. Se respinge. Domnul Hitton Harris, amendamentul 34. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 35. Cine este pentru? Se adoptă. 36. Cine este pentru? Se adoptă. 37. Pentru împotriva abțineri se respinge, 38 cine este pentru, abțineri se adoptă, 39-40 nu mai votăm, 41 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, 44 cine este pentru, împotriva Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. 23 pentru, 20 împotrivă, deci se adoptă 45, Charles Moza, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47, Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. În unanimitate se adoptă. Nu există nicio abținere, deci felicitări, domnule raportor.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 raportul doamnei Moses. Doriți să vorbească întâi raportorul, doamna Moses. aveți cuvântul. De ce nu avem engleză? Gambling. Mulțumesc. Am lucrat la acest raport referitor la jocurile de noroc online. Am spus în raport că e dificil să găsim soluții bune și exact așa stau lucrurile în realitate. Au fost poziții diferite, păreri diferite cu privire la ce trebuie făcut în acest domeniu și totuși sunt încântată că am putut aborda acest subiect important, fiindcă, după părerea mea, este esențial să reglementăm piața online pentru a proteja consumatorii. Dacă vom vota așa cum sper eu, cred că rezultatul va fi unul echilibrat Chiar dacă uh, subiectul a fost dificil, cooperarea a fost foarte bună. Domnule Harbour, dacă doriți să interveniți. Întâi de toate vreau să îi mulțumesc doamnei Șoldemose pentru derularea unei discuții foarte deschise. După cum a spus și domnia sa, s-a ajuns foarte greu la un acord. Acordul este nu atât asupra liniilor de politici, fiindcă acestea diferă de la o țară la alta, ci asupra spiritului în general. În ceea ce mă primește pe mine, nu putem spune că avem o linie de acțiune comună a grupului și ne-am hotărât că cel mai bine ar fi să oferim o opinie minoritară semnată de o serie de membri, cel puțin un membru din grupul ALDE, deci nu doar o poziție PPE, care să arate faptul că acest raport nu este suficient de bine echilibrat. După părerea noastră, trece dincolo de uh, competențele care au fost acordate, adică nu se are în vedere doar uh, lucrurile care au fost alocate. Credem că principiile pieței unice nu sunt suficient de bine reflectate. Sigur, recunoaștem că provocările sunt foarte mari când vorbim despre internet, dar nu credem că uh, a luat în considerare uh, tot ceea ce trebuie luat cu privire la operatorii online. Deci există două liste de vot. Există un grup care sprijină opinia minoritară și alta care sprijină sprijină uh, părerea doamnei Șaldemose. Așa stau lucrurile în politică, în realitate. Le vom depune separat, deci și uh, ne vom gândi să propunem și un text alternativ în plenară care să reflecte lucrurile într-un astfel de echilibru. Dar apreciez concluzia de compromis la care s-a ajuns și activitatea doamnei Șaldemose. Există mai mulți oameni care doresc să iau cuvânt tu, spune doamna președinte, sper că nu vom avea o debate, dezbatere prea intensă. Doamna Gheibar. N-am să deschid o discuție pe fondul problemei, fiindcă acest lucru s-a întâmplat deja. Ce vreau să spun este că în grupul nostru avem o singură poziție. Considerăm că raportul este excelent și sprijinim în totalitate munca doamnei Șaldemose. Sigur, respect opiniile diferite de ale noastre, dar Există un lucru pe care l-a spus Malcolm, pe care aș vrea să-l contrazic. Nu este un raport uh, dezechilibrat, împotriva este foarte bine echilibrat. Este un compromis la care doamna Șaldemos a reușit să ajungă. Vreau să-i mulțumim pentru că a reușit să reunească oameni din grupuri diferite, verzi, liberali, PSE și unii din PPE și a reușit să reunească și să ajungă la o concluzie comună și de aceea îmi exprim respectul față de munca Excelentă. Domnul e Castro și domnul Tubon se pare că doresc să iau cuvântul. Voi fi foarte scurt, doamnă președinte. Nu vreau să deschid nici eu o discuție, dar vreau să spun că sunt și eu în favoarea doamnei raportor. Vreau să-i mulțumesc pentru munca făcută și uh, Cred că dacă urmăm această cale, opinia va fi una bine echilibrată. Eu reprezint punctul de vedere portughez. În ceea ce privește politica noastră referitoare la jocurile online, suntem foarte apropiați de perspectiva francezilor asupra acestui subiect. Nu acceptăm nimic care să creeze o problemă la nivelul pieței interne. avem o serie de bune practici care sunt răspândite la nivelul întregii Uniuni Europene. Domnul Tubon acum. Faptul că raportorul din umbră, doamna Corolac, nu este aici, spune ceva și eu o reprezint pe doamna Corolac. Reprezint lista de vot a majorității grupului nostru, într-un fel. Uh, domnul Harbour a explicat foarte bine situația. Doamna Corolac nu este aici să spună acest lucru și de ce vreau să spun eu. Am colaborat foarte bine cu doamna Șaldemos.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 îmi cer scuze, spune doamna președinte, am rezolvat o problemă tehnică. Acum vreau să informez toți membrii că trebuie să ne notificați înainte de vot cu privire la membrii care nu sunt în uh, comisie. N-am primit o notificare în acest sens. Eu nu mă opun, dar uh, conform regulilor trebuie să fim notificați de prezența uh, membrilor care nu sunt membri ai comisiei și doresc să voteze. Trebuie să fim notificați din timp. Dacă membrii sunt de acord, eu nu mă opun. Atunci puteți vota. Dacă suntem gata, putem trece la vot. Domnule Harbor, având în vedere informațiile pe care ni le-ați dat, vreau să spun că există mai mult portughezi în sală, uh, o intervenție din sală și eu reprezint și eu portughezi vreau să-i răspund domnului Riberei Castro. Pe multe dintre subiecte avem o opinie comună, cum ar fi luat parte, dar există și lucruri asupra cărora raporele sunt divergente. Domnule Harbor, spune doamna uh, președinte, intervenția noastră spune că trebuie să votăm uh, electronic? Vreți să votăm separat? Cum propuneți să acționăm? Domnul Harbor spune, haide să încercăm. Să încercăm, spune doamna președinte. Începem cu uh, uh, considerentul A, mafromatis, cine este pentru? Numărul 4, e vorba de amendamentul 4. Mă... Primul este adoptat doar dacă compromisul 1.3 este adoptat. Deci, ar fi trebuit să clarific asta de la început. Deci, cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu este clar. Haideți să verificăm. Am not going to vote, actually. Because you this controls the Okay. The vote is closed. S-a închis votul. 28 pentru, 13 împotrivă, deci foarte clar. Trebuie însă să ridicați mâna, vă rog. Eh, eu nu am văzut deloc acest rezultat. Știu că sunteți obosiți, dar haideți să facem un efort ca să mergem mai repede. Numărul 5 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Foarte clar. Acum considerentul B, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Clar. Asta înseamnă că 1, 2 și 3 sunt adoptate, fiindcă Compromisul 1. Mergem acum la 12. Se respinge. Trecem la 12 acum. Doamna Croiler, cine este pentru? Să verificăm și 12 al doamnei Crola. And the S-a închis votul. 26 pentru, 15 împotriva. deci se adoptă cu majoritate clară. Trecem la 14 acum. Considerentul C, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15, cine este pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 32 pentru, 11 împotrivă. Zic că rezultatul este clar. Considerentul de 16, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Se adoptă. 18, 19 și 20. Acestea devin caduce. Trecem la 21. Domnul Ferber și ceilalți colegi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24, doamna Corola, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă, apoi trecem la 28, 29 și 30, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Domnul Harbour, comandantul 31, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 27, doamna Șaldemose, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Unii dintre dumneavoastră nu ridică mâna și mi-e greu să văd corect. Vreți să verificăm? Să verificăm atunci electorul. 26, cine este, sunt pentru, 15 împotrivă, deci se adoptă, dar uh, când ați ridicat mâna nu a fost deloc așa, vă rog ridicați mai tare mâna. 32, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge, spune doamna președinte. 34. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 33 nu. Trecem la 35. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 36, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru. Vot pe părți. în legătură cu serviciile Highlights and Services and the Consumer Resides. Pentru împotrivă se adoptă partea a doua pentru se adoptă, cred împotrivă abțineri se adoptă și asta putem verifica electronic Yeah, it's 25 to 18, so... 25 pentru, 18 împotrivă, deci se adoptă. Trecem la 47. Alinatul 1 pentru. Așadar, partea 1 până la approach. Cei pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Și acum partea a doua Emphasize este the matter. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cei care sunt pentru. Cine este împotriva, abțineri se adoptă. 55. Alinatul 2. Vot pe părți din nou. Partea 1. From Voices to Culture, de la Voices la Culture, cei pentru, împotriva, abțineri se respinge. Partea a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge, cred, spune doamna președinte. Ambele părți sunt respinse. 59, domnul Harbour, cine este pentru? Cine este împotrivă? Să verificăm electronic. Votul s-a închis. 14 împotrivă, 27 14 pentru, 27 împotrivă, așadar se respinge. 56 acum. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 57. Cine este pentru? Cine este împotrivă se adoptă în mod clar. Trecem așadar la 68. Cine este pentru? Domnul Manders aici. Okay. But I put to vote Mr. Manders 68 in any case. Those in favor? Așadar 68, domnul Manders. Cine este pentru, cine este împotriva, cine se adoptă în mod clar. 69 de doamna Corola. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 71 și 70. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 72. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Să verificăm. It's rejected 20 se respinge. 24 împotriva, 18 pentru, e clar, se respinge. Alineatul 5, 73, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se respinge. 74, 78, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. 76, domnul Titley, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. 75, doamna Corola, ca adăugire, cine este pentru, cine este împotriva, cine se adoptă. 79. Cine este pentru? Falls. 77 devine caduc, am adoptat 75 de 79, cine este pentru, cine este împotrivă. Să verificăm electronic. Votul closed. Votul s-a închis. 15 pentru, 27 împotrivă, se respinge. 80, domnul Harbour, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, în mod clar se adoptă. Compromisul 7, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. Compromisul 8, mai avem încă un punct, spune doamna președinte. E vorba de o adăugire din partea domnului Manders și cred că aveți și o copie, îi cere comisia să examineze și așa mai departe. Așadar, cine este pentru vechiul amendament? Am ah, pentru amendamentul oral, nu ce scuze. E vorba de un amendament oral din partea domnului Manders. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. și un amendament al domnului Tubon să scrie acolo by the recognition uh, și așa mai departe. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se adoptă. Să verificăm. Se adoptă. Se adoptă, spune doamna președinte. Trecem la compromisul 8. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 96. Doamna Șaldemos, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 98, doamna Șaldemoze, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendul de compromis 9, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Trecem la 106. Domnul Hitan Harris, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, în mod clar, se respinge. 108 110-111 cine este pentru, împotrivă, se respinge. Trecem la 107, domnul Titli, cine este pentru, cine este împotriva, cine se respinge și acesta. 108, 109, 111, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. 112, domnul Angela, ca cine este pentru, Cine este împotrivă, abțineri, se respinge și acesta. 113, domnul Menders. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114, domnul Mavromatis. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă și acesta. Compresul 10, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 9. Domnul Angelacas, cine este pentru, cine este împotriva, cine se respinge. Compromisul 11. Cine este pentru, cine este împotriva, cine se adoptă. 112, domnul Manders se adoptă, compromisul 12, cine este pentru împotrivă, se adoptă și acesta. Yes, compromise 12. Compromisul 12, spuneți, spune doamna președinte, îmi cer scuze, merg puțin cam repede. Paragraful 13, anetul 13, se adoptă 131, 132 acum. Cei pentru, cei împotrivă, abține se adoptă. Alinatul 15, 134, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 137, domnul Harbour, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se respinge și acesta. 133, cei care sunt pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1, 3, 8. Doamna Corola, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Aliniatul 18, 1, 3, 9, 1, 40. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic repede. 1, 3, 9 și 1, 4, 0. Fifteen in favor, twenty-five again. 15 pentru 25 împotrivă, respins. 1-4-1, domnul Harbour, cine este pentru, cine este împotriva, abține, se respinge. 142 doamna Șaldemoze, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 143 doamna Corolla, cine este pentru, împotrivă. I think it... Can I check it? Because... Să verificăm. Nu ridicați cu toții mâinile sus, știu că sunteți obosiți. 26 15. pentru 15 împotrivă. 144 doamna Roitova cine este pentru, cine este împotriva, cine se respinge. Compromisul 13 cine este pentru. Împotriva țineri, în mod clar se adoptă 146. Cine este pentru, cine este împotriva, cine se adoptă 148, domnul Angelacas, ca adăugire, cine este pentru, cine este împotriva, cine să respinge. 149, domnul Manders, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic. I'm not going vote for this. No, because I think there's too many British issues in this. Okay, That is 32 in favor. 32 pentru, 10 împotrivă, fără abțineri. Felicitări! Yes, did you want to say something? Doreați să spuneți ceva? Uh, well, just, I mean, I just repeat what I said earlier. Repet ce am spus uh, mai devreme. Raportul uh, minoritar va fi disponibil pentru a fi semnat de către cei care doresc să-l semneze. Va fi un număr semnificativ de uh, oameni care vor dori să o facă. Voi trimite un exemplar doamnei Șaldemos, e vorba de echilibru aici. A fost un exercițiu foarte important pentru această comisie. Ne-a arătat câtă muncă trebuie depusă în dezvoltarea politicilor atât la nivel de guvern național cât și la nivel comunitar. Um, Doresc să felicit pe Crystal pentru o cooperare excelentă Cred că ar trebui să vedem care va fi uh, rezultatul acestui vot înainte de a hotărâi dacă avem nevoie de o rezoluție minoritară. Nu știu uh, cum vor sta lucrurile, îmi voi rezerva votul în plenară, însă doresc să citesc uh, aceste documente foarte bine înainte. Cred că rezoluția minoritară ar trebui să reflecte rezultatul votului de astăzi, ar trebui să așteptăm așadar. Cred că răspunsul, spune doamna președinte, Uh, va fi că vă vom trimite rezultatul și veți putea verifica care este poziția dumneavoastră în ceea ce privește votul final. Este cea mai bună soluție. Domnul Manders, doresc să o felicit pe Crystal, însă doresc să felicit și această comisie, pentru că în momentul în care se pune pe ordinea de zi un subiect controversat, îți dai seama că există puncte de vedere diferite, divergente și de asta ne aflăm aici. Mă bucură rezultatul. Mă bucur că am discutat și un subiect controversat și că l-am inclus pe ordinea noastră de zi. Doamna Chepăr. Mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc lui Crystal pentru munca excelentă pe care a depus-o și pentru rezultatul final, mai ales că acest rezultat s-a obținut pe marginea unui subiect atât de dificil și controversat, ceea ce arată cât de echilibrat este acest text. Eu Consider că, până la urmă, acest raport este foarte echilibrat și munca depusă pe marginea lui a fost de o calitate excelentă. Domnule Ribeira Castro, vom avea o mare dezbatere acum pe marginea jocului de noroc. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint. Doresc să revin și să spun că e vorba de o, un aviz foarte echilibrat Cred că ar trebui să ajungem la o opinie comună la nivel comunitar, la nivel european. Mulțumesc foarte mult, ne a fost util să avem acest schimb uh, scurt de vederi. Vom vedea și cum se vor derula lucrurile în plenară. Trecem mai departe. E vorba de votul pe marginea raportului domnului Manders, uh, protecția consumatorului în ceea ce privește jocurile video. Uh, doriți să spuneți ceva înainte să inițiem votul? Pe scurt, doresc să mulțumesc tuturor care au sprijinit acest raport și cred că am ajuns la un compromis. Nu dorim legislație suplimentară, asta e important să subliniem. Dorim mai multă informație, dorim să-i protejăm pe minori și acesta este obiectivul. Cred că putem să-l atingem prin intermediul acestui raport. Membrii publicului care pleacă, o să-i rog, spune doamna președintă, să nu discute acum în timp ce votăm, ci să discute afară. Avem un amendament din partea Comisiei Cult. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Un amendament din partea Libe. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Nu votăm următoarele două amendamente. Amendamentul 1, doamna Maciuca, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge se respinge. Amendamentul 2, domnul Angelakis, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, cu cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 1, se adoptă. 7, doamna Mațuca, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul oral 6 din partea domnului Mandar, cine este pentru, împotrivă, se abține. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Merg mai repede. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 6. 8. Partea 1. Cine este pentru ca o adăugire? Se adoptă. Amendamentul cult 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Libe nu se votează. Și cult 5 uh, ascult amendamentul 8, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Libe, amendamentul 5, partea 1. Nu, înainte domnul Angelakis. Angelakis, da. Amendamentul 8, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Libe, amendamentul 5, partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul Libe, 3 nu se votează. Amendamentul liber 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 9 al domnului Angelakis, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Libe um, 13 și 5 nu votăm. Libe votăm. Cine este pentru, cine este împotrivă, se, vot, se respinge. Libe 12 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Libe 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Cult 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 10. Adăugire din partea domnului Matsuka. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 10. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Libe 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Libe 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 13 pentru, nu, nu e libe, e din partea domnului Angelacas. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Cine este la 14 se adoptă, cul 15 se adoptă, libe 10 pentru, împotriva abțineri se respinge. Libe 11 pentru, abțineri se adoptă. Considerente cult A pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4A um, am respins. Referire 1. Cine este pentru? Cult nu am adoptat partea 1, de fapt. Atunci devine caduc. Nu votăm. Și vot final, să votăm electronic. Ca să vedem și uh, câți membri mai sunt, de fapt, în sală. 36 de membri prezenți. Votul se închide. 35 pentru, Niciun vot împotrivă, nicio abținere. Foarte bine. Bravo, domnule uh, Manders. Felicitări. Da. Pentru a evita orice confuzie, a existat o problemă în momentul uh, xeroxării la pagina 10. Vă rog să vă uitați la Catrin și la mine. Vă indicăm noi cum trebuie votat. Foarte bine. Doamna Darius, doriți să faceți câteva observații înainte să începem? Mulțumesc, doamnă președinte. Voiam să mulțumesc înainte de toate tuturor celor care au colaborat uh, cu noi, au lucrat la acest dosar. Uh, doamna Ruller, doamna Fisca, doamna Fortu, tuturor asistenților și secretariatului. Acest raport privind uh, directiva cred că este cel mai tehnic din acest mandat, nu a fost simplu, dar uh, toată lumea și-a pus uh, la bătaie și voința și inteligența pentru a ajunge la compromisuri acceptabile uh, pentru a ajunge la un text uh, cât mai echilibrat. Aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor. Știam că nu va fi ușor de la început, uh, dar uh, aceste provocări au fost foarte utile și am reușit să le facem față. Stimați colegi, o să vă rog ca intervențiile să fie scurte pentru că suntem în urmă deja. Da, și eu aș dori să mulțumesc doamnei uh, Reis și colaboratorilor pentru că avem o bază excelentă în urma activităților. Na začiatku bola pozícia rozdiel veľmi odlišná, čiže kompromisné návrhy nám umožnili... Doamnă președintă, prin așa. Acest aviz este o idee foarte bună, nu este soluția ideală, așa cum aș fi așteptat, dar propunerea de compromis ne oferă o viziune comună Comisiei. Mulțumim pentru propunere. Foarte bine, să continuăm atunci. Articolul 1. Votăm împreună pentru că avem mai multe amendamente. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 15, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 2. Articolul 2. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se adoptă. O 109 din partea domnului Kremers. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Cred. Amendamentul 87, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. 88 s-a retras, 89 la fel. 85, cine este pentru, se respinge. Compromisul 8, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 91. Vot pe părți. Prima parte mai întâi. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Și partea a doua, Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se respinge, cred. Deși cred că suntem cu toții puțin obosiți și nu mai ridică toată lumea mâna. Putem verifica electronic. Verificăm partea a doua electronic? Okay, 12 in favor, 26 against, so I think that's 26 împotrivă, deci cred că a fost respins foarte clar. Cine este pentru? 92. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se adoptă. Nu luăm 94. 95. În grup, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se adoptă. 99, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri se adoptă. I36, cine este pentru, se adoptă. Compromisul 13, cine este pentru, Cine este împotrivă se adoptă. Trecem la 112. Am deja căzut de, am căzut de acord pe 87, este identic, dar poate putem verifica după aceea. Să votăm. 112, cine este pentru? Cine este împotrivă, se adoptă. 103 e respins, este retras. Cine, 113. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. 104. Din partea domnului Hanslick, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. ITRE 9. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Hanslick, cine este pentru, cine este împotrivă, Putem verifica la 105. 13 pe, pentru 25 împotrivă. 107, domnul Caras, cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. I3, 11, cine este pentru? Se adoptă. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Vreți să verificăm electronic? Bine. 18 pentru, 19 împotrivă, se respinge la limită. 108 și 38. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 4. La articolul 5. Sunt, e câteva pagini mai încolo, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Toate celelalte amendamente devin caduce. Trecem la compromisul 12 atunci, la articolul 6. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Trecem acum la 25, pe articolul 7. Utilizarea marcajelor CE, cine este pentru? Cine este împotrivă? Să verificăm. Votăm electronic. In favor, 17 again, so it... 21 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 169, 170, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 167 nu se votează. 26, cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica și asta electronic. ...21 pentru, 17 împotrivă se adoptă. i 17 acum, cine este pentru? i 17 Cine este împotrivă? Se respinge clar. Îmi pare rău, nu am putut face mai mult. Amendamentul 174, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 175, cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 8, 176, cine este pentru, cine este împotrivă, votăm electronic la 176. Se închide votul. 18 pentru, 20 împotrivă, respins uh, cu două voturi. ITRE 18, cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 180 de domnul Newton Dan, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Să, să votăm electronic. Nu toată lumea ridică mâna. se adoptă cu 26 de voturi pentru. 181 devine caduc. Trecem la ITRE 19. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic. Cred că ea se adoptă. S-a respins cu două voturi. 20 împotrivă. 184. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 185 de doamna Fortiu, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamente orale la... Uh, trecem la 190, la articolul 10, cine este pentru? Să verificăm electronic. 20... Uh, împotrivă, 19 pentru, deci se respinge. Amendamentul domnului Hanslick. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm electronic. Cred că se adoptă, dar să verificăm. Nouăsprezece pentru 20 împotrivă, deci se respinge. Domnul Harbour, 192, votăm electronic direct. 192. S-a deschis votul. Douăzeci împotriva 18 pentru 193. Din nou, vot electronic. douăzeci împotrivă se respinge o sută nouăzeci Există un singur vot, poate cineva își schimbă părerea, deci propun să verificăm. Yeah, you see, but you see, close it now. There's two less voting this time. 18 in favor. 18 pentru 19 împotrivă. Deci ați pierdut cu un vot. Obligațiile importatorilor 196 nu va fi votat iar la regula 151, articolul 13, cine este pentru, împotriva abținere se adoptă, 197, cine este pentru, să verificăm cu vot electronic. In favor, 17 against. 21 pentru, 17 împotrivă, se adoptă 198, cine este pentru? Verificăm din nou electronic. Cred că diferența e de 2-3 voturi, așa că mai bine verificăm. 19 pentru 20 împotrivă, deci se respinge. 60 acum, 199. Cine este pentru? Verificăm din nou prin vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, 17 împotrivă, 21 pentru, deci se adoptă. Amendamentul de compromis 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 207 acum. Domnul Schwab, cine este pentru? Verificăm din nou cu vot electronic, domnul Schwab 207. S-a închis votul. Se respinge. Eu nu am votat, spune doamna președinte, deci puteți vota fiindcă eu nu votez. Deci 21 împotriva, 18 pentru, se respinge. 209 al domnului Harbor să votăm. Toată lumea e pentru, deci se adoptă. Articolul 17 210. Cine este pentru, împotriva abținere se adoptă. Articolul 18, 211 se adoptă. 214. Cine este pentru, împotriva abțineri. Să verificăm cu vot electronic. Okay. Yep. 22 in favor, 16 22 pentru, 16 împotriva, se adoptă. Articolul 19. Amendamentul 215. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. I3. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 218. Cine este pentru? ...218. Deci cine este pentru? Să verificăm cu vot electronic. Closed. 19... 19 pentru 20 împotrivă, deci se respinge 217, cine este pentru? Votăm electronic. 217, s-a închis votul. 18 pentru, 20 împotrivă, se respinge 219. Cine este pentru? Verificăm din nou cu vot electronic. S-a deschis votul pentru 219. S-a închis votul. 5 pentru, 34 împotrivă. Evident, se respinge 220. Cine este pentru? Împotrivă. Mai votăm o dată. Cine este pentru 220? Vedeți? Așa e bine. Împotriva abțineri se adoptă. 32. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Articolul 20. Avem compromisul nou. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 224 acum. Al domnului Schwab. Cine e pentru? Verificăm electronic ca să fim clar. 224. S-a închis votul. 20 pentru 20 împotrivă se respinge. Apoi I3 22 partea a doua. Cine este pentru? Verificăm cu vot electronic. I3 22 partea a doua. 19 20 19 pentru 20 împotrivă se respinge. Acum I3 22 partea a doua. Prefer să verificăm toată lumea se opune, atunci se respinge. 226 acum. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă, cred. Compromisul 10. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2, 3, 4 acum. Cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. Articolul 22, 235, doamna Plazinska, nu votăm. 23, amendamentul 236, cine este pentru? Verificăm cu vot electronic. 19, in favor, 20. 19 pentru 20 împotriva se respinge. Dumneavoastră ați fost împotrivă? E, fiindcă s-a respins. Asta e democrația pe care vreau să o împăr, împart eu deci, de la prezidiu. Articolul 34, 237. Doriți să votăm electronic? Da, trebuie, fiindcă e destul de strâns. 237, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 împotrivă, 14 pentru, se respinge. 2, 3, 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, 4, 6, în articolul 25, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 35, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 36. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. I324. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm cu vot electronic, nu e clar. 20 pentru, 19 împotrivă, deci se adoptă cu un vot. 37. Cine este pentru? 37 acum se votează. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. I'm not voting now. 20 19 20 pentru, 19 împotrivă, deci se adoptă. 250, acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic. In favor, 20 pentru, 18 împotrivă, deci se adoptă. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 251 cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 252 cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 254 cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. I327 cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. 255, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39, cine este pentru, împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Este refuz, er, se respinge, deci nu mai verificăm. 256, cine este pentru? Verificăm cu vot electronic. Douăzeci pentru 19 împotrivă se adoptă cu un vot. 257. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 269. Cine este pentru? Să verificăm cu vot electronic. 21 pentru, 18 împotriva se adoptă. 42 se retrage. 271, vot pe părți. Okay, part one is withdrawn. Partea 1 a fost retrasă, deci votăm doar pentru partea 2. Cine este pentru? Verificăm. Okay, so it's quite... 26 pentru, 13 împotrivă. 272. Cine este pentru? Împotriva abține se adoptă. Articolul 33, 273. Cine este pentru? Verificăm și asta. 273 s-a deschis votul. 20 pentru 20 împotrivă se respinge. 43, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 275, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 276, cine este pentru, verificăm electronic. 276 s-a deschis votul. 26 împotrivă 13 pentru. Deci, clar, amendamentul ITRE 31 la articolul 49. Cine este pentru, împotriva abțineri se respinge. Articolul 51, 277. Cine este pentru, împotrivă, verificăm. șaptesprezece pentru, 20 împotrivă, se respinge. 278. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Articolul 53. 279. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 280. Cine este pentru? Se adoptă. 281. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Anexa 1. 282. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 283. Cine este pentru, împotriva, obțineri se adoptă. ITRE 32 caduc. 284. Cine este pentru, împotrivă, vom verifica electronic. 284. Douăzeci pentru, 20 împotrivă, se respinge. ITRE 33, cine este pentru, împotriva obțineri se adoptă. Compromisul 11, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ITRE 36, anexa 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 290, cine este pentru, verificăm. Douăzeci pentru, 20 împotriva se respinge. 291 să verificăm și 291, s-a deschis votul. 20 pentru, 19 împotrivă, se adoptă cu majoritate de un vot. I, amendamentul 37, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45, pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar vom verifica cu vot electronic. I think it's rejected, but... 22 ah, pentru se adoptă. 46 să votăm electronic. Votul s-a deschis. 25 pentru se adoptă. Amendamentul uh, domnului Newton Dan 292 uh, se adoptă. 293 se respinge. 47, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48, doamna Neris, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. ITRE 38, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. ITRE 39, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 14, doamna Neris, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 297 și ITRE 42, același lucru, vot în bloc. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Să verificăm prin vot electronic. Better late than never. Mai bine mai târziu decât niciodată. Okay. 23 pentru 18 împotrivă. ITRE 1. ITRE 1, considerentele, cine este pentru? Împotriva cine se adoptă? Amendamentul 1, doamna Neris, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred, spune doamna președinte. Să verificăm. Nu ridicați cu toții mâinile. 19 pentru, 21 împotriva, așadar se respinge. 49 de. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri se respinge. 50 doamna Nevis. Să verificăm la 49. Votul s-a deschis. 17 pentru, 24 împotrivă, se respinge așadar 49. Doamna Pezinska. Doamna Neris, amendamentul 50, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 2 s-a retras, 51, doamna Kremers, cine este pentru împotrivă, abțineri, s-a adoptat, 52, domnul Harbour, cine este pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 53, domnul Schwab, cine este pentru, să verificăm prin vot electronic. 53. 21 pentru, 20 împotrivă. Așadar, PPE și-a răliat și a adunat trupele și a făcut o diferență aici. 55. Doamna Hensley, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri se adoptă. 56. Domnul Harbour, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acesta, 57. Domnul Schwab s-a retras. 58. Doamna Pezinska se adoptă în mod clar considerentul 17. Trei amendamente în bloc. Cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri. Se adoptă. 60 a fost retras, 61, doamna Hanslich. Yes, it was adopted. No, we, we, we adopted the block, so we have to go to 62 and... 61 e caduc, 62, doamna Hanslick, cine este pentru, cine este împotrivă, abținea să respinge. 63, doamna Hanslick, cine este pentru, împotriva, să verificăm prin vot electronic, 63. Douăzeci unu pentru, 20 împotriva, se adoptă cu un vot. Amendamentul 5, doamna Neris, cine este pentru? Cine este împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 64, doamna Hanslick. Cine este pentru? Să verificăm. Cred că se adoptă, spune doamna președintă, dar să verificăm. 64, doamna Hanslick. doi pentru 20 împotrivă se adoptă. Considerentul 22. Cine este pentru împotriva abține se adoptă. Considerentul 23. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 69. Domnul Harbour. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 11. Doamna Neris. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 70. Ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 12. Doamna Neris. Cine este pentru? Împotriva. Să verificăm prin vot electronic. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă cu un vot. 71, doamna Nevis, cine este pentru împotriva ține, se adoptă. 13 a fost retris, retras, 14 doamna Nevis, cine este pentru împotriva, cine se adoptă, 73 doamna Plezinscă, cine este pentru împotriva, se adoptă, 74 Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 75, 76 și 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și votul final să votăm electronic. Am I allowed to vote? Am I one over if I vote? No, I am one over. You can take me out. It's okay. A votat toată lumea? În regulă. 27 in favor. 27 pentru. Paisprezece abțineri, zero voturi împotrivă. 28 și opt 28 pentru, spune doamna președinte. It's okay. It's good. So I, we count you in on the vote. It's, it's recorded as you're voting in favour. Can, you just? Why don't you just stick with us for a few minutes? We'll be. Mai rămâneți uh, cu noi câteva minute. Vom fi foarte succinți. Putem să votăm în bloc. Acum cred că ar fi o idee bună. Descărcarea de gestiune. Doreți să spuneți ceva? Bill, doreai să spui ceva? Nu. Vot în bloc, nu a existat controverse, toată lumea e de acord cele șase alinate așadar pentru și votul final pentru vot unanim, așadar se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi! Ja, jag skulle, ordförande, jag skulle för en gång skull vilja tacka våra tolkar för ett fantastiskt... Aș vrea să le mulțumesc interpreților pentru munca lor, pentru că este foarte greu ca interpreții să vă interpreteze în momentul în care votăm, pentru că mergeți foarte repede. Da, spune doamna președinte, cred că interpreții întotdeauna fac o treabă bună, nu numai când mă interpretează pe mine.